So, hello everybody for our afternoon session. I hope... Bună ziua tuturor la reuniunea noastră din această dupămasă. Sper că la ora 15 vom fi mai uh, numeroși decât cei prezenți la subiect, primul subiect de pe ordinea de zi în această dupămasă. Este vorba de activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale. Este vorba de o reformare. Raportorul este Brian Hayes, căruia îi dau cuvântul. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte, și uh, vă asigur că mă gândesc la dumneavoastră în fiecare zi și la importanța pensiilor uh, pe viitor. Aș dori, în primul rând, să vă aduc aminte că am discutat deja de trei ori această temă în Comisia Econ. Am avut o dezbatere inițială, apoi o audiere publică și în urma publicării raportului noi, meu am mai avut o dezbatere și astăzi discutăm amendamentele depuse de colegi. Aș dori să mulțumesc tuturor europarlamentarilor și, în mod special, raportorilor din umbra care au depus amendamente. În total, domnule vicepreședinte, avem 300, 737 de amendamente care exprimă idei foarte pozitive și sunt încrezător că vom reuși să redactăm un compromis constructiv care va îmbunătăți piața internă pentru pensiile ocupaționale și care va fi în beneficiul uh, celor care se vor bucura de aceste pensii. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor, raportorilor din Umbra și sper că vom reuși să obținem un, uh, un raport cât mai cuprinzător. Mă bucură faptul că problema uh, solvenței, solvenței 2, domnule vicepreședinte, nu este acoperită de amendamentele depuse de colegii noștri, respectând uh, poziția Consiliului și a Comisiei și mi s-a părut interesant faptul că Uh, această temă, nu s-a insistat asupra acestei teme în amendamentele depuse de colegii mei, deci se pare că există un uh, consens uh, larg pentru a nu recurge la prevederile din Solvența 2 pentru aceste pensii ocupaționale. Foarte mulți membri au recunoscut rolul instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale este vorba, într-adevăr, de instrumente financiare care servesc unui acord uh, social încheiat între angajatori și angajați și trebuie să recunoaștem acest lucru și un număr foarte mare din amendamentele propuse la raportul meu reflectă importanța acestei uh, teme și cred că trebuie ca acest aspect să se reflecte în varianta finală a textului. Există foarte multe amendamente care se referă la reglementarea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale transfrontaliere. Știți că și eu, în raportul meu, mă refer la necesitatea de a înlătura obstacolele din fața operării transfrontaliere a acestor instituții de pensii ocupaționale. A fost rezultatul clar al audierii pe care am organizat-o în urmă cu câteva săptămâni și este evident că trebuie să îmbunătățim funcționarea transfrontalieră astfel încât um, aceste pensii ocupaționale transfrontaliere să fie consolidate pe, consolidate pe viitor. Și, într-adevăr, eu îmi doresc să avem o piață internă care să funcționeze pentru a ajunge la economii de masă pentru sistemele de pensii, o piață internă care să răspundă necesităților reale ale uh, antreprenorilor și în momentul în care creăm cadrul uh, respectiv de reglementare, trebuie să fim foarte clari asupra elementelor care fac parte din el. Și, după cum am spus, tema este importantă și se reflectă prin numărul uh, mare de amendamente. În ceea ce privește necesitatea ca aceste instituții de pensii să fie finanțate în totalitate, este o Există o diferență între membrii comisiei noastre care se, care se reflectă și prin amendamentele depuse și sarcina mea ca raportor pentru acest dosar, domnule președinte, este să găsesc un echilibru între, cele, între pozițiile diferite și să găsesc o soluție care să permită activitatea transfrontalieră să fie desfășurată astfel încât să nu aibă un impact negativ asupra schemelor de pensii ocupaționale naționale și sper că în următoarele săptămâni voi discuta cu raportorii din uh, umbră pentru a găsi acest uh, echilibru între o finanțare totală permanentă și cei care își doresc o relaxare a acestor prevederi. În ceea ce privește declarațiile de pensie, domnule președinte, cred că există încrederea că se va ajunge la un uh, set de orientări generale principiale, raportul meu s-a îndepărtat de abordarea foarte detaliată a Comisiei Europene. Știu că unii membri ai Comisiei Econ își doresc consolidare a cerințelor privind informarea și să există o reglementare cât mai prescriptivă, cât mai detaliată, însă majoritatea amendamentelor mie mi se pare că își doresc de fapt doar respectarea principiului. Trebuie să recunoaștem uh, avizul Comisiei pentru Ocupare a Parlamentului European care urmează aceeași logică, însă cred că și aici trebuie să dăm dovadă de anumit grad de flexibilitate pentru a, a uh, include un număr cât mai mare din amendamentele depuse de colegi pentru a ne asigura că acest uh, sistem funcționează și ca această idee să fie sprijinită pe viitor de statele membre. Desigur, uh, colegii au uh, posibilitatea să-și explice propriile amendamente depuse. Am discutat cu raportorii din umbră, dar și alți colegi au uh, depus amendamente și aștept din partea lor clarificări suplimentare și sper, domnule președinte, că veți vedea că sunt suficient de deschis pentru includerea unui număr cât mai mare de amendamente, astfel încât să avem o propunere pe baza căreia să putem demara negocierile cu Consiliul. După cum am spus, am avut deja întâlnirea raportorilor din umbră, am prevăzut câteva întâlniri pe parcursul lunii noiembrie. Ne dorim să respectăm calendarul original al Comisiei cu votul la începutul lunii decembrie și aștept cu nerăbdare părerea, să aud părerea colegilor, colegilor din umbră și așa mai departe, pentru a vedea cum putem merge înainte cel mai bine cu acest uh, raport. Vă mulțumesc, domnule raportor. Trecem direct la raportorii din uh, umbra și primul este raportorul din partea uh, socialiștilor și democraților. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și raportorului pentru încercarea de a găsi echilibrul potrivit cu acest raport. Punctul de plecare pentru socialdemocrați îl reprezintă faptul că instituțiile de pensii sunt, chiar dacă sunt instituții financiare, au, o, au un rol social uh, și au un rol important în acest triunghi între stat, uh, angajator și angajați. Acestea fiind spuse, fondurile de pensii deseori țin de competențele naționale și dimensiunea națională ține mai, în primul rând de activități, activitățile transfrontaliere ale acestor fonduri de pensii. Și ne bucură faptul că se definește conceptul transfrontalier, însă este foarte important ca această definiție să fie lărgită, deci am uh, introdus o categorie specială pentru fondurile de pensii transfrontaliere, pentru schema de pensii sociale, prin care, prin care definim, facem această distinție între fondurile de pensii uh, transfrontaliere și cele care sunt operate pe plan uh, național uh, regulile pentru fondurile de pensii transfrontaliere nu trebuie să fie respectate și de fondurile de pensii naționale, pentru că astfel ne-am amestecat prea mult pe planul intern al statelor membre. Cred că există Uh, un consens în legătură cu necesitatea de a reglementa fondurile de pensii europene și nu pe cele uh, naționale. Tocmai de aceea am sprijinit ideea comisie de a avea un act delegat aici. De fapt, ne-am opus ideea Comisiei de a avea un act delegat aici. Acestea fiind spuse, Uh, este posibil este posibilă crearea unei scheme de pensii paneuropene, fie la pilonul, acesta al doilea pilon sau la al treilea pilon de pensii, și există și o altă dimensiune europeană care încă nu a fost uh, acoperită până acum. Este vorba de arbitrajul uh, de reglementare. Vedem că unele fonduri evaluează posibilitatea de ar schimba, să uh, se muta în altă parte datorită condițiilor de, de reglementare. Cred că acest lucru ar declanșa o cursă în uh, jos. Uh, nu ne dorim ca fondurile de pensii să-și schimbe sediul social din aceste motive. Sperăm că putem pune capăt acestei curse și sperăm ca această directivă să pună capăt uh, arbitrajului de reglementare. În al treilea rând, foarte mulți dintre colegii noștri, prin mandamentele lor, au uh, insistat asupra uh, necesității de a avea o perspectivă pe termen lung, să depășim perspectiva pe termen scurt, care se bazează pe profituri imediate, deci să ne concentrăm mai mult pe perspectiva profitelor pe termen lung. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult. În numele CR îi dau cuvântul acum lui Ashley Fox. Ashley. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc lui Brand pentru modul constructiv în care s-a ocupat de acest dosar. Aș dori să mulțumesc și celorlalți raportori din umbră cu care am cooperat foarte bine și cred că ne-am apropiat uh, înțelegerea reciprocă. Amendamentele mele se concentrează asupra respectării principiului proporționalității și subsidiarității, pentru că nu îmi doresc o reformare a directivei IORP care să aducă o povară administrativă suplimentară fără niciun fel de uh, beneficii noi. De exemplu, la articolul 35, unde se Uh, spun care sunt regulile pentru numirea unui depozitar. Acest lucru este necesar doar dacă nu există reglementare în acest sens. Poate știți că în Regatul Unit s-a făcut o reformă a sistemelor de pensii și s-a introdus un sistem de autoregistrare. Este un lucru important care, permi, care garantează că toți lucrătorii uh, fac parte dintr-un, uh, dintr-un sistem de pensii. Și astfel, un Astfel s-ar îmbunătăți uh, situația pensiilor uh, prost uh, plătiți în acest moment. Apoi ar trebui să ne asigurăm că articolul 5 nu impune um, o povară prea mare fondurilor de schemelor de pensii la care participă la mai puțin de 100 de, de, de membri, pentru că aceste, fond, aceste scheme sunt importante. Un, o altă cerință importantă pentru grupul meu este cea de la articolul 15. Uh, Înțeleg cât este de dificil să găsim la echilibru necesar care să încurajeze activitățile transfrontaliere și să prevină arbitrajul uh, de reglementare și uh, trebuie să ne asigurăm că nu se va ajunge la uh, o demarare automată a cerinței de a exista o finanțare totală Însă, în același timp, înțelegem că este imposibil să creăm o listă exhaustivă de acțiuni de derogare și mi se pare că această prevedere ar trebui să intre în, în vigoare doar în momentul în care se creează un, o nouă schemă de pensii în context transfrontalier. Și apoi aș dori să vă atrag atenția asupra amendamentelor depuse la articolul 77 a și B, prin care cerem un test suplimentar de proporționalitate și subsidiaritate efectuat după încheierea negocierilor tripartite în interesul unei mai bune reglementări. Poate știți că Guvernul Regatului Unit este în procesul de renegociere a relațiilor noastre cu Uniunea Europeană și unul din domenii unde ne dorim schimbări se referă la prerogativele Uh, parlamentelor naționale de a pune capăt, de a se împotrivi unor, unor uh, propuneri care încalcă uh, principiul subsidiarității. Acum avem sistemul cu culorile galben și roșu, care însă are deficiență pentru că se poate trece la acțiune doar în urma inițiativei Comisiei Europene. Și deseori Uh, în urma procedurilor pe plan european, propunerea comisiei inițială, uh, propunerea inițială a comisiei se va, va fi schimbată foarte mult. Deci dacă, ne, dacă luăm în serios principiul subsidiarității și proporționalității, aceste propuneri trebuie analizate mm, nu în momentul în care sunt propuse de Comisia Europeană, ci după ce s-a încheiat trialogul. Deci, na, poate pe mine nu mă va surprinde dacă acesta va fi rezultatul negocierilor demarate acum de Regatul Unit. Și în concluzie, domnule președinte, aș dori să mulțumesc din nou raportorului pentru modul constructiv în care a, am putut să lucrăm la acest dosar. Mulțumesc, Ashley. Din partea liberalilor, Silvi, raportorul vostru din nou nu este prezent. Văd că tu nu doresc să iei cuvântul. Și acum trec la grupul GUE și dau cuvântul domnului Crespo. Eh, gracias, eh, președinte. Señorías, eh, cum hemos planteat... Vă mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. După cum am spus de la bun început, piețele muncii sunt internaționalizate, forța de muncă europeană este foarte mobilă, nu doar în Europa, dar și pe plan internațional și ne dorim să garantăm mobilitatea și uh, să protejăm lucrătorii care trebuie să lucreze într-o țară străină. Este o idee foarte bună. Trebuie să îmbunătățim uh, transparența, să informăm uh, mai bine pe lucrători despre uh, drepturile pe care le au. Nu putem fi de acord ca cu această ocazie să încurajăm uh, activități periculoase speculative. Drept urmare, suntem de acord cu Verzi. avem nevoie de analiză de impact de mediu, de analiză uh, de risc, pentru că fondurile de pensii nu ar trebui să folosească la degradarea suplimentară a mediului uh, înconjurător uh, fonduri, uh, serviciile publice, bunurile comune nu trebuie să devină obiectul tranzacționării pe uh, piesele uh, financiare, nu trebuie să ajungem la privatizarea porturilor sau altor infrastructuri, cum ar fi sistemul energetic și așa mai departe. Fondurile de pensie ar trebui să fie finanțate în totalitate. Este un lucru de Uh, bun simț, pentru că orice altă soluție ar însemna că ne jucăm cu viitorul lucrătorilor și cu uh, drepturile pensionarilor. Aceste drepturi nu se pot baza pe speculații financiare și ele nu trebuie să devină să depindă de rezultatul anumitor uh, investiții. Deci, din acest punct de vedere, suntem de acord și cu versii. Suntem îngrijorați, drept urmare, de faptul că raportorul nu dorește să se referă la garanțiile necesare pentru aceste fonduri. De fapt, cerințele de capital au fost scăzute pentru aceste fonduri de pensii. Noi nu am fost de acord cu directiva privind solvența asigurărilor la momentul respectiv și avem temeri și, și în legătură cu fondurile de pensii. Doamnelor și domnilor, pensiile sunt un drept, sunt un drept fundamental. Nu putem permite să se facă speculă cu ele, nu putem să ne jucăm cu aceste, cu aceste uh, drepturi ale oamenilor. Vă mulțumesc. În în numele verzilor, raportorul din umbră nu este prezent, însă președintele grupului îl va înlocui. Filip, te rog. Surprised uh, that I was Michel. Probabil unii dintre uh, voi sunt surprinși că astăzi am fost uh, în această dimineață Sven Giegold și în această după masă tot Sven Giegold sunt. Aș dori să subliniez conceptul că președintele grupului verzilor este acea persoană Pus în funcție pentru a servi pe ceilalți. Aceasta este definiția. Președintele intervine. Domnul Lambert, am ajuns să fac uh, munca colegilor pentru ca ei să poate uh, fi uh, pe teren adunând clienți, probabil. Primul punct, cel legat de transparență. Într-adevăr, ceea ce ne dorim este ca beneficiarii să știe ce se întâmplă cu banii lor, adică să obțină o garanție că vor uh, primi uh, pensii. Toate amendamentele au mers în uh, direcția sporirii transparenței în ceea ce privește politica de investiții a fondului, astfel încât oamenii să știe unde anume sunt investiți banii. Un punct important pentru noi este nu doar cel legat de transparența viitoarelor beneficii, uh, ci acela legat de uh, riscurile asociate investițiilor. Cu alte cuvinte, care este cel mai prost scenariu posibil pentru ca oamenii să fie pregătiți? Dacă oamenii trebuie să aibă anumite puteri de decizie, ei trebuie să uh, aibă vizibilitate asupra celor ce se vor întâmpla și asupra riscurilor la care se expun. Suntem de acord că o anumită coordonare a propunerii comisiei uh, din partea Aerops este necesară. Aceste obiective de transparență însă nu sunt uh, puse în pericol. Apoi, uh, problema finanțării totale. Bine, noi credem că aceste fonduri ar trebui să fie finanțate total. Eu nu văd vreun motiv pentru care n-ar trebui să stea lucrurile așa. Până la urmă vorbim despre o gestionare prudentă dacă tot suntem aici, suntem uh, uimiți de faptul că multe din aceste fonduri spun că vor avea anumite beneficii pentru investițiile lor, care nu sunt uh, doar nerealiste, ci Uh, sunt uh, chiar uh, mai mari decât cele ale companiilor de asigurări și aș dori să mă refer la recentul raport al Băncii Naționale Olandeze care a atenționat că fondurile de pensie sunt extrem de optimiste din acest punct de vedere. Se estimează profitul de peste 4%, 4 pe termen lung. Prin urmare, acestea au fost uh, solicitate să facă estimări de profit de 3,3%, uh, nu mai mult, dar și aceasta este o um, estimare uh, nerealistă. Noi suntem uh, uh, conservatori în ceea ce privește sistemul financiar, domnule președinte, și în ceea ce privește planificarea. Prin urmare, ne-am dorit să existe uh, o gestionare mai prudentă aici. Am dorit ca uh, aceste uh, avertismente să fie luate în calcul, însă nu avertismente legate, uh, precum cel al uh, canadianului care conduce Banca Angliei în acest moment, pe care de altfel îl respectăm. Este vorba despre uh, anumite avertizări legate de anumite active uh, blocate, de faptul că uh, s-a investit mult prea mult în bula carbonului. Multe companii care se ocupă cu uh, combustibilii fosili vor ajunge uh, în dificultate. Știm cu toți acest uh, lucru. Însă, în ceea ce privește pensie, fondurile de pensie, adesea ele investesc mult în aceste activități. N-ar trebui ascunse, prin urmare, avertismentele, deși nu sunt prea multe, trebuie să spunem acest lucru această persoană care conduce Banca Angliei este o persoană foarte respectabilă, care conduce o instituție respectabilă, însă trebuie precauție în acest domeniu, pentru că acest uh, risc al activelor blocate trebuie luat în calculul uh, riscului uh, fondurilor de pensie. Se poate întâmpla ca și o instituție bine gestionată să ajungă să aibă probleme atunci când există o criză sistemică. Prin urmare, am insistat să înaintăm amendamente care să solicite ca anumite planuri de retresare să fie gândite, puse la punct, astfel încât să existe această posibilitate de retresare. Prin urmare, haideți să planificăm aceste situații pentru a nu face uh, prostii care să agraveze situația dacă ne confruntăm uh, cu ape tulburi în lumea financiară. Acestea sunt contribuțiile noastre și dau cuvântul lui Vasă Eichhout când va fi prezent pentru viitorii pași. Mulțumesc! Mulțumim pentru aceste comentarii legate de IORAP. Cu siguranță vom avea alte ocazii să discutăm aceste lucruri. Din partea FDD, Marco Vali. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc raportorului și raportorilor din uh, umbră pentru amendamentele pe care le-au uh, înaintat. Sunt sigur că textul final va fi o îmbunătățire în raport cu textul inițial al Comisiei. Sunt de acord cu aceste idei care vizează o mai bună guvernanță, îmbunătățirea transparenței și a gestionării riscurilor. Însă cred că trebuie să fim uh, atenți atunci când vine vorba de uh, a include economiile oamenilor în sistemul financiar, pentru că nu există randament atunci când avem de-a face cu produse financiare cu risc redus. Asta înseamnă că aceste instituții financiare uh, investesc în active mai uh, riscante. Bineînțeles, noi încercăm să facem asta pentru a lansa economia reală, însă să nu uităm că nu am uh, neutralizat finanțele iar măsuri importante, pe cum dereglementarea uh, sectorului bancar uh, paralel, uh, au devenit mai puțin pregnante în acest moment. Eu cred că consecințe ar putea să apară pe timpuri de criză. Firește, problemele ar putea să apară și în afara Uniunii Europene. Uniunea Europeană însă va trebui să fie gata, la fel ca și euro, să facă față unor șocuri externe. Noi nu analizăm însă aceste pericole, nu facem altceva decât să ne desfășurăm activitatea ca de obicei. Ne gândim la niște măsuri care țin oarecum de trecut. Ne-am gândit că aceste fonduri de pensie ar trebui să fie totalmente finanțate, așa cum au spus și alții colegi, și credem că ar trebui să investim pe termen lung, nu pe termen scurt. Așadar, nu ar trebui să existe speculații ar trebui să ținem cont uh, și de impactul social și de mediu al investițiilor. Pentru că, dacă nu, lichiditățile ajung la investiții care vizează profitul mai mult decât orice altceva. Practic se folosesc lichidități pentru speculații. De asemenea, se folosesc uh, astfel și instrumente nereglementate, pentru care nu există prea multă transparență. Iar aici aș dori să mă refer și la uh, schemele de uh, beneficii pentru pensie. Trebuie să ne asigurăm că sistemul este absolut transparent pentru investitori. De asemenea, totul trebuie să fie făcut public în ceea ce privește aceste fonduri, pentru ca toată lumea să cunoască riscurile pe care și le asumă. Trebuie să se înțeleagă care sunt și criteriile de performanță folosite, de asemenea costurile uh, și factorii de mediu. Toate aceste informații ar trebui, publice, ar trebui să fie făcute publice și să fie transparente. Până la urmă, totul e lăsat pe o singură, pe umerii unei singure părți aici uh, și se pare că uităm deja criza prin care tocmai am uh, trecut s-ar putea să ne regăsim situația în care vom încerca din greu să facem față consecințelor unor potențiale șocuri. Mulțumesc, domn președinte. Văd acum un coleg gata să ia cuvântul, Nina Ghil. Mulțumesc, domnule președinte. Doream să mulțumesc raportorului pentru munca sa. Doar atât. Încă mai uh, așteptăm uh, finalul discuțiilor. Aș dori să subliniez faptul că aceste instituții, de fapt, nu oferă doar un serviciu financiar, ci au și uh, obiective sociale. Instituțiile de pensie spun adesea că uh, slujesc unui uh, obiectiv social, uh, nu uh, sunt doar uh, furnizori de servicii financiare. Acest lucru este important din perspectiva guvernanței acestor instituții n a trebui să uh, existe doar uh, finanțiști angajați în aceste instituții. Ar trebui să existe uh, anumite cerințe colective care să presupună că angajații nu sunt doar experți financiari, pentru că adesea aceștia când iau decizii uită că vorbesc despre viețile oamenilor, că ceea ce fac are implicații pe termen lung și că nu e vorba doar de ecuații matematice la care să adere. E un subiect care trebuie subliniat, după părerea mea. Cam atât. Foarte succintă am fost. Domnul președinte, da, foarte succintă. Și prietenul meu, Fernandez, a solicitat să intervină. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să îi mulțumesc domnului Hayes pentru munca sa și pentru munca uh, raportorilor din umbră mai ales uh, raportorului din partea grupului meu. Suntem de acord cu ceea ce a spus Nina Ghil uh, mai devreme. În ceea ce privește participarea la schemele de pensii, e foarte important să se opere acoperire sociale. Cred că directiva ar trebui să sublinieze uh, natura complementară adică că se uh, suplimentează uh, serviciile sociale prin aceste scheme de pensie. De aceea ele nu pot să reprezinte un uh, motiv de excludere din sistemul de asigurări sociale. Bineînțeles, trebuie să includem și pe uh, liberi profesioniști. Trebuie creat un uh, cadru uh, european pentru aceste uh, instituții. Eu cred că acest lucru este unul bun. Am înaintat mai multe amendamente legate de mobilitate și portabilitate. Am înțeles că se va ține cont de aceste sugestii. Cred că participarea la aceste scheme nu poate fi uh, limitată pe temeiuri de uh, reședință, pentru că asta ar încălca principiul nediscriminării. De asemenea, acest lucru este important și pentru portabilitatea pensiilor ca parte a uh, dreptului la liberă circulație. În directivă ar trebui să interzicem clar orice solicitare pentru uh, ca persoanele să aibă un cont bancar în aceeași țară în care există și schema de pensie. Apoi, întrebește uh, terminologia țara de origine și țara gazdă. E bine, aceasta este o terminologie care nu respectă neapărat uh, principiile fundamentale ale pieței unice. Am uh, propus niște sugestii care să meargă în această direcție, în amendamente. Directiva este foarte importantă, însă este important să ne asigurăm că există o piață internă unitară. Încă o dată mulțumesc uh, raportorilor și lui Paul Tan mai ales. Sper că putem face progrese spre un acord final bun. Mulțumim foarte mult, domnul președinte. Nu mai există și alți colegi care să solicite să intervină, prin urmare dau uh, cuvântul din nou raportorului pentru a răspunde la toate aceste comentarii. Mulțumesc într-adevăr, domnule vicepreședinte. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care s-au exprimat în această după-amiază. Există mai multe teme care se pot uh, reține din aceste contribuții. Aș dori să uh, răspund la comentariul lui Paul Tanks uh, care se reflectă în ceea ce a spus Miguel și alți colegi. Este important să recunoaștem că acestea sunt instrumente sociale și că sunt chestiuni europene de care ar trebui, de fapt, să fim foarte mândri. Știu că sunt uh, uh, mai puține state membre uh, integrate în acest sistem. Ne-am dorit să fie mai multe, însă trebuie să respectăm existența acestui sistem. Sunt de acord în totalitate cu Nina, cu ceea ce spunea, de aceea am făcut și schimbări la text pentru a ne asigura că nimeni nu va beneficia de talente deosebite în ceea ce privește angajații acestor instituții. Nu vrem să subminăm însă uh, activitatea acestor uh, acționari ai fondurilor în Europa. Dar e bine că s-a adus în discuție acest aspect. S-a spus că trebuie să fim atenți, sunt de acord. Uh, avem răspunsuri individualiste atunci când vine vorba de aceste pensii, Uh, răspunsurile diferă de la un stat membru la altul. După cum am spus, de la bun început această abordare nu convine neapărat tuturor, iar acest lucru trebuie să se reflecte în text. S-a spus o bună dreptate că dificultățile sunt legate de uh, arbitraj. O provocare în acest dosar este aceea că trebuie să găsim uh, o anumită zonă de armonizare pentru a ne asigura că nu obținem acel arbitraj. Avem însă arbitrajul pentru că fiecare reglementator poate avea o abordare diferită. Uh, se poate spune că timpul de recuperare uh, poate să difere, ori asta creează dificultăți de la un stat membru la altul. Dar sunt gata să lucrez cu Paul și cu alții în legătură cu acest aspect. Paul a vorbit și despre necesitatea uh, de a face investiții responsabile și pe termen lung. Uh, el a înaintat uh, amendamente în acest uh, sens și reflectă și contribuțiile altor colegi. Ashley Fox a spus că este importantă proporționalitatea și subsidiaritatea. E crucial în ceea ce facem noi aici să nu împovărăm schemele existente cu costuri suplimentare. Aceste scheme uh, au trecut prin tot ce poate fi mai rău în această criză uh, economică care este încă vie în memoria noastră. Ele au nevoie de creștere în economia reală pentru a continua. Trebuie însă să punem accent uh, pe acest lucru în raport, ori eu exact asta am făcut. S-au subliniat uh, și dispoziții în articolul 35 și sunt conștiente de poziția articulată de către Regatul Unit în legătură cu acest aspect. La articolul 5 vreau să subliniez clar că N-ar trebui să se întâmple ca domeniul de aplicare al directivei uh, să se aplice la scheme mai mici de 100. Eu sunt gata să avem astfel de dispoziții. Apoi, în ceea ce privește cerința de uh, finanțare totală, e bine, schemele existente sau uh, noi ar trebui să funcționeze pe baza acestor uh, reguli de la înființare. S-au uh, articulat uh, și opinii legate de un test de proporționalitate, asta după dialogurile tripartite. În amendamente s-a spus acest lucru, eu sunt deschis cu privire la aceste aspecte. Am petrecut ceva timp discutând acest subiect la întâlnire cu raportorii din urmă. Trebuie să spun că este o propunere interesantă. Eu nu am opinie fixă în legătură cu acest subiect. Cred că orice ar putea îmbunătăți textul și modul în care acesta se poate aplica în Uniunea Europeană în ceea ce privește proporționalitatea e ceva ce uh, merită atenția noastră. Ar trebui să privim aceste lucruri cu mintea deschisă. Eu cu siguranță voi face așa. S-a vorbit și despre importanța mobilității uh, lucrătorilor europeni și de aceea trebuie să modernizăm modul în care pensiile ocupaționale uh, funcționează. Ele trebuie alineate realității și trebuie să ne asigurăm că majoritatea lucrătorilor uh, Uh, sunt bine protejați uh, prin uh, orice fel de texte. S-a vorbit și despre riscuri de mediu, se reflectă și acestea în comentariile noastre. Vom avea oricum discuții pe acest subiect pentru a vedea dacă textul poate fi îmbunătățit. Din nou, eu am mintea deschisă în legătură cu aceste lucruri. Apoi, în ceea ce privește Solvency 2, trebuie să fim foarte clari. În amendamentele propuse, nu există consens, nu există o mare majoritate a colegilor care să fi sugerat uh, aceste lucruri prin cele 737 de amendamente. Uh, Solvency 2 nu s-a spus că ar trebui aplicat la acest text. Știu că se fac uh, distinții între uh, produsele de asigurare și produsele de pensie, însă oamenii trebuie să fie conștienți de faptul că dacă se propune extinderea solvenții 2, asta ar însemna costuri suplimentare pentru statele membre existente și pentru beneficiarii existenți. Eu cred că toată lumea trebuie să fie conștientă de acest lucru uh, și să fie pregătită să apere această poziție dacă ar fi să deschidem acest dosar. Însă, din nou, această situație nu s-a reflectat în amendamente pe care le-am primit până în acest moment, domnule vicepreședinte. Atunci, se mulțumesc și Philip Lambert și uh, asta pentru remarcile sale. Mark Carney Tocmai ne-a spus domnul Lambert că este uh, canadian, uh, dar pot să îi confirm faptul că are pașaport uh, irlandez. Din motive fiscale, întreabă domnul Lambert. Domnul raportor, nu. Din cauza că vrea să fie primul care uh, poate să plece în caz că se produce vreo catastrofă. Pot să confirm de ce are pașaport irlandez. Același argument se aplică în ceea ce privește principiul uh, finanțării totale, însă întrebarea că este perioada de uh, timp pentru ca statele, uh, planurile de redresare să fie puse în practică de către statele uh, membre. Eu cred că important este să găsim un echilibru și cum am spus și în introducere, sunt gata să fac asta. Sunt de acord cu Filip când s-a referit la transparență. Oamenii ar trebui să știe în ce anume uh, investesc și a trebuit să fie conștient și de evaluările de risc. Așa ajungem la acest uh, echilibru între sisteme de reglementare bune și de calitate care deja există în statele uh, membre și care, de altfel, uh, se află înaintea noastră din ceea ce privește aceste dispoziții. Îi mulțumesc lui Marco Vali pentru observații, că a spus că ar trebui să fim atenți cu economiile oamenilor, într-adevăr, și ar trebui să avem grijă la o mai bună guvernanță. E foarte clar că în compromisurile pe care trebuie să le facem, trebuie să vedem cât de departe se extinde aplicarea fondurilor ocupaționale de pensii uh, la nivel european peste cele naționale. Și a spus pe bună dreptate că uh, Uh, trebuie să evaluăm riscurile care ne așteaptă și s-ar putea să includă amendamentele sale în ceea ce privește problemele de mediu și sociale. Și a vorbit de asemenea și despre randamentul uh, pensiilor. Uh, Nina Gil, cred că m-am ocupat deja de subiectul menționat de tine. Într-adevăr, avem niște scheme de pensii vechi bune care implică puțin membri și puțin beneficiari. Deci trebuie să fim foarte exacti în testul de proporționalitate ca să nu ajungem să avem un text care să trateze aceste scheme existente într-un mod incorrect. Înțeleg. Îi mulțumesc și domnului Fernandez pentru amendamente și pentru observații. O să analizez cu mare atenție uh, amendamentele depuse de domnia sa. Sper că am răspuns la toate observațiile și întrebările și sper că vom avea un text care să fie în mare în conformitate cu amendamentele depuse. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte. Mulțumesc foarte mult, Brian. Calendarul este după cum urmează. După niște negocieri de succes, votul va avea loc pe 1 decembrie și pentru plen, pentru moment, este prevăzut pentru ianuarie 2016. Deci toată lumea ar trebui să știe că pe 1 decembrie avem foarte multe voturi. Și sper că se va întâmpla acest lucru. Având în vedere că îl așteptăm pe domnul Disselblom și pe domnul Regler, o să facem o scurtă pauză.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 so hello everybody. Bună ziua încă o dată, vă rog să luați loc. After we had some concern... Uh, ne îngrijoraserăm că ne-am pierdut oratorii, dar i-am găsit. Și sper că n-am uh, încurcat negocierile. Dar uh, comisia vă așteaptă. Dragi colegi, uh, le urăm uh, bun venit uh, președintelui Eurogrupului, domnul Dijsselbloem, și uh, directorului uh, Klaus Regner pentru, al Mecanismului de Stabilitate Europeană pentru a discuta noul program de asistență financiară către Grecia. Cele două pachete uh, arată că Parlamentul European trebuie să fie ținut la curent cu progresul acestor uh, evoluții și uh, Uh, Comisia Econ este cea competentă pe fond. Al treilea program de ajustare economică pentru Grecia a demarat cu semnarea pe 19 august unui memorandum de înțelegere și va expira în 2018. suma se ridică la 86 de miliarde de euro, 26 de, milioane, de miliarde pentru recapitalizarea băncilor, 7 miliarde ca împrumut din uh, partea mecanismului european de stabilitate financiară. Memorandumul se bazează pe patru piloni, uh, restaurarea stabilității financiare, uh, Uh, creșterea competiției și um, creșterii și modernizarea administrației publice. Și în conformitate cu asta, salut încă o dată venirea președintelui Eurogrup și a domnului Regling și o să le dau cuvântul câte 5 minute. O să încep cu președintele uh, grupului, Eurogrupului, domnul Dijsselbloem. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Mă bucur să fiu din nou la Econ. Încerc în scuze că am fost nevoit să anulez uh, dialogul pe care l-am avut în septembrie. Am avut uh, probleme urgente legate de migrație și, din păcate, am fost nevoit să anulez uh, reuniunea și îmi cer scuze pentru asta. În această după-amiază eram uh, într-o sală alături și uh, așteptam să vină cineva să ne ia. Deci să știți că eram prezenți. Ne îngrijorase un pic ideea că o să fim lăsați în urmă. În ceea ce privește Grecia, am uh, câteva observații de introducere, uitându-mă la ce s-a întâmplat până acum și momentul unde suntem și cum vom merge mai departe. Anul trecut a fost o provocare foarte mare, în principal pentru cetățenii eleni care, pe lângă problemele sociale și economice pe care le au și le-au avut, au fost nevoiți să suporte și o perioadă lungă de incertitudine eforturile și sacrificiile remarcabile pe care le-au făcut în ultimii ani pentru a-și readuce țara pe o cale durabilă de creștere riscau să fi fost în van. Procesul de negocieri a fost unul foarte lung și foarte dificil și uneori cu întorsături neașteptate și dacă ne uităm în urmă, Uh, probabil că existau căi mult mai ușoare de a ajunge la un acord, dar până la urmă mă bucur că am ajuns totuși la un acord în ceea ce privește programul de ajustare uh, financiară. Scopul meu și scopul celorlalți miniștri din grupul euro a fost să asigure un viitor stabil și prosper pentru Grecia și cetățenii săi în zona euro. Deci n-ar trebui să existe nicio îndoială în ceea ce privește angajamentul nostru în această privință apreciem eforturile Greciei de a readuce economia pe o cale de creștere. Dar în urmă cu un an, la cincea și ultima uh, revizuire a celui de-al doilea program de ajustare, uh, perspectivele Greciei păreau destul de bune. Creșterea economică în a doua jumătate a lui 2014 uh, și tendința în scădere a problemelor, dar uh, s-a extins cu două luni acest uh, program pentru că nu s-a putut face revizuirea la timp. S-a lucrat mult într-o perioadă foarte scurtă. O reîntoarcere la creștere durabilă și uh, uh, o creștere a ocupării ar fi fost uh, sunt uh, convins că statele membre și-au arătat întotdeauna disponibilitatea de a fi mai flexibile și în acest context, pe 10 iulie, după ECOFIN, au început negocierile pentru un nou program ambițios pe care autoritățile elene îl solicitaseră între timp. Există mai multe motive pentru care cred că noul program este bun pentru Grecia și pentru zona euro. După luni întregi de blocaj, am arătat încă o dată că voința politică a tuturor uh, actorilor de a păstra integritatea zonei euro nu ar trebui să fie subestimată. Viitorul Greciei este în zona euro. Prin acțiunile anterioare, programul are o componentă de front-load care a fost necesară pentru a restaura încrederea. Cred că este un program echilibrat care uh, are o cale fiscală de ajustare lentă legată cu o agendă de reformă ambițioasă și necesară pentru a crește potențialul de creștere pe termen mediu și lung. Pe partea fiscală avem o consolidare fiscală fără precedent în ultimii uh, ani. Reformele structurale au uh, pus interesele consumatorilor și lucrătorilor deasupra intereselor de capital și uh, vor reuși împreună să aibă o componentă de privatizare ambițioasă. Și în acest context aș dori să subliniez de asemenea și faptul că este esențial ca noul guvern elen să-și asume reformele administrative și să facă progrese decisive în acest sens pentru a restabili încrederea cetățenilor în funcționarea statului și în capacitatea economiei de a genera bunăstarea pentru toți. Rezolvarea birocrației, lupta împotriva corupției, înființarea unui sistem fiscal adecvat, sunt uh, priorități absolute care ar trebui să fie luate în calcul pe termen lung. S-a stabilit și asistența tehnică pentru a susține acest proces. Pe scurt, programul încearcă să rezolve probleme pentru a permite Greciei să se întoarcă pe o cale de creștere uh, durabilă și echitabilă și pentru crearea de locuri de muncă. Dacă ne uităm spre viitor, BCE pe 31 octombrie a publicat rezultatele unei valori cuprinzătoare a băncilor elene. S-a identificat un deficit de capital de 4,4 miliarde de euro în scenariul de bază și băncile vizate și-au depus planurile săptămâna trecută, planurile de a acoperi acest deficit până la sfârșitul anului. Este o veste bună pentru bănci faptul că dimensiunea deficitului este moderată față de ceea ce ne așteptam noi. Și este o veste bună și pentru sustenabilitatea datoriei și deci pentru contribuabili. Asta înseamnă că autoritățile n-ar fi nevoite să mai împrumute fonduri suplimentare peste cele 10 miliarde care au fost deja puse la dispoziție pentru recapitalizarea băncilor. Autoritățile au început să implementeze măsurile necesare. Ieri am analizat uh, măsurile deja puse în aplicare și vom face mai multe în următoarele zile pentru ca acest proces de recapitalizare a băncilor să fie finalizat în următoarele săptămâni. Trebuie să avem un cadru de insolvabilitate a gospodăriilor, ceea ce nu înseamnă evacuarea oamenilor din propriile case, ci uh, rezolvarea împrumuturilor uh, nerentabile, împrumuturilor toxice. Și acum uh, așteptăm finalizarea tuturor măsurilor care au fost incluse în primul jalon și măsurile financiare care sunt, fac parte din al doilea set de măsuri. Este esențial ca autoritățile elene să îndeplinească aceste condiții în următoarele săptămâni și după aceea se pot distribui fondurile și, de asemenea, și transferul de fonduri către Fondul de Stabilitate Financiară, Fondul Elenic de Stabilitate